kedves kollégák folytatjuk az ülésünket. elsőként a tegnap dragi colegi se reia ședința și vă uh, întreb dacă acceptați uh, procesul verbal al ședinței de ieri. Procesele verbale au fost distribuite, deci are cineva obiecții? Dacă nu, le considerăm a fi aprobate.